foarte, foarte largă. Raportul uh, solicită instituirea unui, unei comisii de experți independenți pentru a vedea în ce mod sunt implementate valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Nu cred că trebuie să renunțăm la această poziție la, asupra care am convenit împreună. Amendamentul nostru 158 ar asigura tocmai acest lucru și al de a a formulat amendamente similare, de pildă numărul 88, așa că cred că există loc de compromis uh, ca să păstrăm ceea ce am obținut deja în Parlament. În ce privește uh, doamna Rubial, um, deci uh, vis-a-vis -vis de ce a spus dumneavoastră, ideea noastră fundamentală privind uh, gestionarea fondului este următoarea. Dacă instrumentul este declanșat, atunci, de pildă, în cazul Ungariei, observăm că Fides, în gestionarea fondurilor, folosește uh, acest instrument ca pentru a-și consolida puterea politică. Este important ca într-un stadiu avansat să putem să transferăm uh, gestionarea fondurilor de la statul, autoritățile competente ale statului membru la comisie sau la autoritățile comisiei. Pentru că fondurile acestea sunt destinate mobilizării economiei locale, IMM-urilor locale și așa mai departe. Practic, um, um niciodată fondurile n-au fost ca prin instrumentele de, de sancțiuni să uh, privăm uh, companiile locale, ONG-urile de fonduri, niciodată. Dar uh, trebuie să putem avea posibilitatea de a lua de la autoritățile naționale dreptul de administrare a acestor fonduri și pentru a, a, pentru a distribui totuși aceste fonduri așa cum este judicios. Deci trebuie ca aceste fonduri să nu poate fi folosite uh, ca instrument de mobilizare politică împotriva Uniunii Europene. Susținem și cele de, spuse de ALDE și amendate de uh, socialiști că impozitarea trebuie să, devită, să devină un uh, instrument uh, integrant, uh, integrat în discuția privind uh, valorile fundamentale. Unele din măsurile de impozitare uh, de fapt, ă, sunt ă, parte a deficitului de democrație și de stat de drept ă, și arată foarte clar aceste deficite în statele membre. Vă mulțumesc pentru munca redacțională până acum, aștept întâlnirea cu ceilalți raportori din număr și sper să ajungem la un progres real. Mulțumesc. Domnul Ali. Thank you, Mr. Chair, dear colleagues, dear rapporteurs. Uh, the necessity for the European Mulțumesc uh, pentru ca Uniunea Europeană să își poată uh, pune în aplicare prioritățile. Uh, este important ca și perspectiva noului CFM 21-27 să fie concretizată, inclusiv prin reglementări și reguli care implică aspectele de stat de drept. Credem că uh, este important să existe o, o protecție reală a bugetului UE în toate stadiile funcționării sale. Uh, susținem în amendamentele depuse uh, accentul pe normele statului de drept și principalele definiții. Avem și o atitudine pozitivă vis-a-vis -vis de măsurile care pot uh, fi adoptate atunci când se constată că um, măsurile uh, luate la nivel statelor membre contravin intereselor uh, financiare și valorilor europene. Pentru a garanta implementarea acestui instrument avem nevoie de o, un sistem de monitorizare sau un instrument care verifică beneficiarii reali și pentru asta avem nevoie de un dialog uh, constructiv. Credem, în același timp, că trebuie să respectăm uh, orientările uh, și reglementările în vigoare. Um, aceste măsuri, evident, se limitează doar la bugetul european. Uh, totuși, considerăm că acest instrument de monitorizare trebuie integrat în uh, cadrul de reglementare privind noul CFM pentru a fi un instrument eficace. Mulțumesc! Doar domnul Stas a mai rămas să, să se pronunțe sau uh, v-a spus, a spus colegul dumneavoastră tot ce ați avut de zis. Intervenție fără microfon la domnului Stas. Atunci trecem la alți membri în nume propriu. Domnul Daci. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Um, ca să nu ocup uh, aici prea mult timp, uh, fac abstracție acum de, de formule de politețe și vreau să trec direct la aprecierea activității aprecierea activității raportorilor. Acum pe fond. Reglementarea propusă crea, nu face decât să creeze o, un instrument dezechilibrat și în același timp uh, eludează uh, articolul 7 TFUE. Se bazează pe o uh, naivitate profesională, da? pentru că, pentru că se, nu știu dacă este foarte corect să spunem că, că acest instrument vine să evalueze problemele legate de statul de drept din anumite state membre, adică tot numai din anumite și în plus nici temeiul juridic uh, nu mi se pare, nu mi se pare corect. Uh, aceste patru uh, puncte, să știți că nu reprezintă părerea mea personală, ci reprezintă punctul de vedere al Serviciului Juridic al Consiliului European. Deci, încă o dată, Serviciul Juridic al Consiliului European consideră că această propunere este dezechilibrată, lipsită de echilibru, uh, nu are temei juridic, uh, eludează articolul 7 uh, și nu se aplică, nu s-ar aplica în mod uniform. Eu cred că nu trebuie să lăsăm în afara atenției noastre avizul acestui serviciu juridic. Vorbim despre un uh, experiment uh, juridic până la urmă. Da? Uh, nu știm, nu știm uh, ce uh, consens va întruni această chestiune. Uh, sigur că punctul nostru de vedere este unul uh, minoritar. Eu de 30 uh, de ani sunt un fervent susținător al statului de drept și consider în continuare că uh, Eh, susținerea statului de drept trebuie făcută cu instrumente ale statului de drept. Iar dacă mă uit la amendamentele care au fost depuse, statul de drept eh, nu este respectat nici în aceste amendamente și eh, cu atât mai puțin este respectat principiul certitudine juridice. Amendamentele propuse nu re rezolvă problemele și anume că toată procedura din punct de vedere juridic, cel puțin se bazează pe niște prezumții. Presu- nu, apoi, ceea ce propuneți nu respectă principiul proporționalității, pentru că, pentru că sancțiunile ar trebui să fie sau măsurile ar trebui să fie proporționale cu impactul financiar. Da? Și în plus, nu, nu, nu rezolvă problema cine vrea să dovedească ce și cui. Da? Nu statele membre ar trebui să se apere în această uh, situație și sarcina de probă n-ar trebui să fie a statelor membre uh, vizate, ci sarcina de probă ar trebui să fie uh, uh sarcina probei ar trebui să fie de cealaltă parte. De aceea, cu un optimism, e drept din ce în ce mai uh, modest, uh, aștept uh, negocierile care urmează, dar încă o dată spun, dacă nu doriți să rezolvăm aceste probleme fundamentale, eu cred că o să ne îndreptăm într-o uh, situație de impas. Thank you. Next, uh, Mr. Albrecht. Mulțumesc, domnul Olbricht. Ca și coraportor pentru CFM, noi uh, am susținut uh, ideea acestui instrument ca un element al pachetului CFM. Deci aș sublinea acest lucru, că acest instrument devine un, o, o parte a pachetului CFM. Nu este vorba de un instrument legislativ uh, independent. Deci este o, de, o, vorba de o parte a pachetului CFM. Acestea fiind spuse, trebuie să fim foarte clari și anume că toate instrumentele pe care le elaborăm în Uniunea Europeană sunt valabile și vor fi valabile pentru toate cele 27 state membre. Nu vor fi valabile temporare pentru Polonia, Ungaria sau România, de pildă. Acest instrument, odată adoptat, va fi aplicabil pentru toate statele membre, pentru că în orice, toate statele membre se poate întâmpla ca statul de drept să fie încălcat. Și de atunci, în legătură cu ce spuse de colegul meu, situația este dif- diferită. Avem articolul 7 în tratat, care uh, trebuie activat atunci când uh, statul de drept este încălcat. Știm cum funcționează articolul 7 și, cu, și știm că uh, unanimitatea este începutul sfârșitului, e problema majoră în legătură cu activarea articolului 7. A doua propunere, a doua chestiune, instrumentele juridice trebuie să fie aplicabile Uh, uh, ar trebui să fie aplicabile rapid în baza unui aviz al Curții Europene de Justiție. Și sunt de acord că problemele juridice trebuie rezolvate de instanțele juridice, dar nu întotdeauna funcționează cel mai bine așa. Și atunci a treia posibilitate este, și aici se face legătura cu CFM, să reacționăm foarte clar atunci când constatăm că este în pericol utilizarea judicioasă a banilor uh, publice europeni. Dacă fondurile publice europene sunt în pericol, atunci trebuie să existe posibilitatea de a reacționa prin bugetul european. Dacă nu se face acest lucru, atunci bugetul european va putea să fie folosit pentru temai mirce. Și atunci uh, va exista posibilitatea de a folosi bugetul european pentru orice fel de chestiuni definite foarte generic, foarte lax. De altfel, pentru unele Eh, țări eh, ale Uniunii Europene, bugetul european este important, pentru altele mai puțin. Da? Pentru că participarea la bugetul Uniunii Europeană, eh, la Uniunea Europeană a unor țări este foarte redusă. Evident că această chestiune este mai importantă pentru beneficiari decât pentru plătitorii net. Deci nu trebuie să evităm legătura cu bugetul și cu modul de cheltuire a banilor publice europeni eu sunt împotriva eh, extinderii domeniului de aplicare la tot ce e posibil. Pentru că atunci nu se mai face legătura cu CFM-ul și atunci, eh, și atunci devine un instrument pentru a reacționa la orice. Deci trebuie să definim foarte bine pentru ce se creează acest instrument. Eh, Altmintele oricum nu va fi acceptat în Consiliu. Consiliul va reacționa foarte clar și va spune că nu există un temei juridic. Nu temeiul juridic pentru, privind riscul uh, legat de cheltuirea banilor publici este foarte clar. Deci, raportul trebuie folosit astfel încât uh, acest instrumentul uh, în cauză să poată fi folosit într-o manieră judicioară. Deci trebuie să, trebuie să avem o reacție tehnică, nu să iscăm o dezbatere politică aici, pentru că această dezbatere va implica Uh, practic ca o parte a Parlamentului să susțină instrumentul, altă nu. Dar, până la urmă, încălcarea unor reguli nu are, nu, nu este ceva politic. Este, dacă ai încălcat regula, ai încălcat regula și gata. Și de aceea trebuie ca acest instrument să fie eligibil pentru, uh, pentru aplicabil pentru toată lumea, dar nu să fie eligibil, să nu, să nu existe eligibilitate pentru aplicarea sa. Deci trebuie să uh, renunțăm la, la lansarea unei mari dezbateri politice. Dar trebuie să existe un instrument în cadrul de reglementare a CFM care să, prin care să se poată reacționa la riscurile legate de cheltuirea banilor publice europene. Din partea Comisiei, de la Direcția Generală de Bugete, este prezent domnul Velbro. Poate vreți dumneavoastră să interveniți. Thank you, Chair. Uh, very briefly, because I don't want to take too much... Domnule președinte, nu vreau să răpesc prea mult din timpul dumneavoastră în numele grupului de experți, vreau să reiterez o poziție uh, afirmată deja de viceprim, prim vicepreședintele Timmermans, și anume um, nu, nu avem probleme să apelăm la experți individual pentru a, a interveni în anumite cazuri, dar avem probleme cu o, o comisie de astfel de experți uh, independenți pentru că uh, s-ar crea o competență cu privire la uh, aprecierea modului în care este respectat statul de drept sau nu într-un stat membru. Credem că uh, o o apreciere instituțională corectă și judicioasă ar fi distorsionată printr-un prin instituirea unei comisie de experți independenți. Totuși uh, ne bazăm pe activitatea unor experți când uh, apreciem această activitate. În ce privește extinderea uh, domeniului de aplicație, aplicare, poziția Comisia este că orice extindere a domeniului de aplicare ar fi extrem de problematică. Nu doar uh, din cauza problemelor de audit, ci pentru că asta ar slăbi foarte mult temeiul juridic și um, ar crea suprapuneri cu articolul 7. Iar în Consiliu este foarte clar că, uh, uh, că propunerea în forma sa actuală nu creează suprapuneri cu uh, articolul 7 pentru că prevede cu totul alte măsuri ca și cele stipulate de articolul uh, 7. În final, proporționalitatea și uh, uh, sacina probei, uh, aici recunoaștem că trebuie ca proporționalitatea să fie păstrate și trebuie ca sacea probei să fie de partea instituțiilor și nu a celor vizați. Mulțumesc Comisia Europeană și acum dacă se poate să revenim la corapător pentru încheierea dezbaterii. Aider. Sí, muchas gracias, presidente. No vamos a abrir ahora. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, nu intrăm acum în dezbateri pentru că nu mai este timp, cred, pentru așa ceva. Însă aș face două comentarii. În primul rând, în ceea ce privește obiectivele urmărite cu acest regulament, eu înțeleg cele spuse de domnul Olbrecht, de exemplu, și anume că trebuie să ghiți neapărat legătura cu CFM, și că trebuie ca acest regulament să fie cumva deschis, lărgit. Asta se poate face ori de câte ori, ori de câte ori se vorbește despre valorile se va aduce atingere bugetul european prin nerespectarea principiilor statului de drept. Dar ce se întâmplă cu alte încălcări a regulilor și normelor? Pentru că aici nu avem o ierarhie a acestor uh, regulament, a acestor uh, reguli. Nu putem să folosim acest regulament pentru toate cazurile, dar trebuie totuși să-l folosim ori de câte ori uh, există prejudicii clare aduse bugetului nu numai statul de drept, așadar, nu numai uh, valorile, ci uh, tot ce înseamnă prejudicierea pur și simplă a bugetului Uniunii Europene. Ce privește legalitatea propunerii, este foarte clar acesta, nici măcar Consiliul nu o pune la îndoială. El uh, doar a făcut niște comentarii pe care merită să le examinăm mai îndeaproape. Și apoi, eu nu cred că încălcăm obiectivele de la articolul 7. În sensul că nici măcar nu vorbim despre asta. Noi nu ne gândim la dreptul de vot pentru un stat membru sau altceva, nu. Pur și simplu menționăm că există o proastă administrare bugetară uh, a unui stat membru și tocmai pentru că acesta nu respectă regulile statului de drept. Am primit o serie de amendamente, aștept și altele și eu cred că până la urmă vom ajunge până la urmă la un acord care să uh, fie mai mult sau mai puțin, uh, cum să spun, uh, propice pentru discuțiile cu Consiliul. Da, Consiliul are propriile sale criterii, este adevărat, dar nu cred că ar fi inteligent din partea noastră, având în vedere că Consiliul nu le va accepta, noi tot să nu punem în uh, acest raport niște tematici care ne sunt uh, foarte importante pentru noi. Acum câteva zile am aprobat uh, raportul Infeld, Tematica fraudei fiscale e foarte importantă. Avem trei comisii diferite la, la, la Parlament care se ocupă de asta actualmente. De ce să nu menționăm asta și în raport? Dar, încă o dată, toate lucrurile acestea trebuie să fie legate de buget și aceasta este posibilitatea pe care o avem cu aceste propuneri, această legătură. Mulțumesc foarte mult! Ultimul vorbitor este domnul Sama Petri, celălalt co-raportor. Mulțumesc, Derek! Aș dori și eu să mulțumesc pentru toate comentariile făcute aici. Le-am ascultat cu foarte multă atenție și mi se pare clar că acum ne vom concentra activitatea pe două chestiuni spinoase. Cât de mult să lărgim domeniul de aplicare, în primul rând, nu o să cer permisiunea nimănui. Dar vreau să vă spun ceva și gândiți-vă la ce vă spun. Dacă sugerăm în compromisuri, în compromisul 2, de pildă, acolo unde se vorbește despre definiții, articolul 2 de la propunerea comisiei, noi ce spunem? Numărul 1. Statul de drept trebuie să fie înțeles în perspectiva valorilor Uniunii consfințite în articolul 3 Uh, al Uniunii, precum și în criteriile de la Copenhaga, principiul legalității, transparența uh, și democrația și pluralismul în procesul de legiferare, apoi lipsa caracterului arbitrariu al executivului, uh, un corp judiciar independent, separarea între puterile statului și așa mai departe. Și apoi Generalizarea eficienței în ce privește statul de drept înseamnă deficiențe în ce privește statul de drept înseamnă greșeli repetate ale autorităților publice care afectă, și aici citez încă o dată textul familie, care afectă valoarea respectării drepturilor umane, demnității umane, democrației, libertății, dreptului, drepturilor omului, statului de drept, respect față de minorități, valori comune ale statelor membre, într-o societate bazată pe pluralism, non-discriminare, justiție, uh, egalitate între femei și bărbați, etc. sunt valori predominante. Iată ce spunem noi în amendamentul de compromis și acesta este un act legislativ cât se poate de important și teoretic, da, eu spun că noi ca și Parlament nu trebuie să folosim ca uh, premiză de plecare, o simplă speculație în legătură cu care va fi poziția Consiliului, pro sau contru. Dar dacă suntem Parlament și suntem serioși, să nu uităm că e vorba aici de un act legislativ cât se poate de important, esențial și trebuie să fie adoptat. Și știm foarte bine că asta ne dorim noi, înainte de eh, intrarea în funcțiune a următorului Parlament și mai cu seama a următoarei comisii. Acestea ar fi mizele. Și atunci, dacă lărgim și mai mult spectrul definiției și includem și mai multe valori, despre ce este vorba? Trebuie să vedem în alb și negru până în ce punct putem să mergem fără a submina pur și simplu propunerea. Pentru că s-ar putea că la un moment dat există un punct de criză uh, pornind de la care această propunere nu va putea să funcționeze. Uh, domnul Gigold, am crezut că l-am auzit pe domnul Gigold. Mulțumesc, domnule Evans. Ah, Stas. Domnul Stas amendamentele de compromis. Uh, v-am auzit citând un text deja. Unde sunt amendamentele de compromis? Când ni le transmiteți? Până mâine? După masă? Pentru că ar fi excelent să le avem uh, până mâine dimineață, dacă tot ne întâlnim la nouă, măcar să fim un pic pregătiți. Well, we, we haven't, we haven't discussed this, but, but I mean... N-am discutat acest aspect. Dar mâine nu avem o întâlnire a raportorilor din umbră ca atare dacă nu ați primit amendamentele de compromis. Și atunci, da, le veți primi înainte de mâine dimineață. Mulțumesc, Bart. Și cred că și domnul Gigold ar fi fost de acord dacă ar fi fost aici, cu siguranță. Vreau să mulțumesc celor doi coraportori, subiect foarte complicat. Mulțumesc colegilor și cu asta am încheiat. Vă mulțumesc foarte mult!